So, good afternoon everybody and uh, welcome to this. Bună ziua tuturor, bun venit la această sesiune de după masă din comisia noastră. Am să vă rog să luați loc cât se poate de repede și în liniște. Voi începe prin a vă comunica deciziile pe care le-am luat la reuniunea coordonatorilor în această dimineață. În ceea ce privește ordinea de zi din aprilie, vom lucra la um, planul la Parcul Natural Doneana, la, vom avea pe ordinea de zi și ratificarea um, tratatului de la Marrakesh um, și în centrala nucleară menționată. Apoi vom avea, uh, vom discuta despre um, apatrizi pe 29 iunie la um, audiere. Raportul PETI se va, uh, este alocat ECR și rap, uh, raportul anual al Ombudsmanului European uh, um, SND. Recomandări contestate, există câteva uh, propuse de către mine, unele petiții vor rămâne deschise. Solicitări în ceea ce privește punctele B. S-a discutat des, am abordat lucrurile în mod adecvat. Am decis de asemenea că vom avea două vizite în, al doi, în a doua jumătate a lui 2017. Întâi în Taranto, în Italia, în iulie, și apoi în Larnaca, în Cipru, în septembrie. Lider pentru delegația Uh, ce va avea loc la Madrid va fi Jude Curtin Darling pentru SND. Uh, în ceea ce privește audierile, uh, s-a propus o audiere privind drepturile fundamentale și munca temporară. se va ține asta audiere în această toamnă. Iar apoi, în ceea ce privește protecția minorităților, pe 4 mai Apoi discutăm și uh, portalul, am discutat despre portalul PETI și am decis că atunci când sunt uh, chestiuni urgente, uh, informarea se va face numai în limbile relevante pentru subiectul respectiv. Susținătorii peținătorilor nu vor primi notificări privind statutul unei petiții mai repede decât este fezabil tehnic în ceea ce privește rețeaua, pot uh, să vă spun că ieri am lansat rețeaua PETI și a fost un eveniment de succes. Am avut participare din partea unor deputați din toate grupurile, iar um, pentru noi a fost un mare succes. Sperăm acum uh, că colegii vor fi în continuare um, Uh, implicați uh, și că vor contribui la această rețea. Coordonatorii au decis de asemenea să aprobe un studiu privind planurile de gestiune pentru marile carnivore în uh, Uniunea Europeană. Este vorba de lupi, sper că știați asta. Apoi, în ceea ce privește uh, Convenția Cadru Uh, privind uh, cadrul UE uh, pentru monitorizarea Convenției pentru persoane cu dizabilități. Cei de la PPE au spus că vor putea prezenta o, o opinie de minoritate. Coordonatorii au luat notă de aceste lucruri și uh, nu au mai fost alte puncte la punctul diverse. Cu aceasta v-am prezentat ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor. Aș dori să trecem la uh, Uh, vot acum, aș, putea, aș vrea să vă uh, informez că avem noi un nou regulament de procedură în vigoare de la 1 ianuarie din acest an și conform acestora, pentru um, a avea quorumul necesar, trebuie să fim o treime din comisie. Deci trebuie să avem în sală cel puțin 12 deputați. Este cazul acum, deci putem trece la vot. Avem uh, votul privind monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pe două părți, prima parte, mă scuzați, devine caducă. A doua parte nu devine caducă, deci cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 22 s-a adoptat. Doriți să revenim la 22 și să verificăm? Foarte bine, deci s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. și se adoptă la diferență de un vot. Iată. Bună încercare, domnule Preda. Deci, a doua parte a amendamentului 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. S-a deschis votul. 26 is open for a, for a check. And now the vote is... Verificăm 26. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 devine caduc, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm și aici. S-a deschis uh, votul la amendamentul 36. The vote is closed and it is... S-a închis votul și se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 38. Now it's open. And now it's closed. And it... S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Amendamentul 39 pentru cel mai bun uh, amendament al domnului Preda. Se adoptă. Amendamentul 40. Prima parte devine caducă, a doua parte rămâne valabilă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru devine caduc, de fapt, acest amendament. Amendamentul 42 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, uh, proiectul de aviz în totalitatea lui, votăm electronic, s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc! And those of you that intend to leave the room, cei care doresc să părăsească sala sunt rugați să o facă repede și în liniște. Uh, Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11 de pe ordinea de zi. O discuție foarte importantă. Raportul final al grupului de lucru privind bunăstarea copilului. Mm, chiar mi-aș dori ca toată lumea să facă liniște astfel încât să putem continua cu ordinea noastră de zi. Aș dori să încep prin a da cuvântul președintei acestui grup de lucru, doamnei Evi. Vă rog, aveți cuvântul. La bozza di documento di lavoro finale. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de document de lucru este rezultatul activității de mai mult de un an a grupului de lucru privind bunăstarea copilului, având în vedere Uh, petiții prezentate de cetățenii europeni, uh, petiții care au meritat să fie analizate îndeaproape. Am analizat uh, patru elemente, patru dimensiuni specifice. Am analizat diferite elemente cu dimensiune transnațională chestiuni ce țineau de drepturile fundamentale stabilite la nivel european pentru toți cetățenii europeni. Patru domenii, după cum spuneam. Răpirea internațională a tinerilor, Jugendamt în Germania, chestiunea adopțiilor uh, fără consimțământ din Regatul Unit și copiii care dispar în Spania au fost mai multe petiții și noi am considerat că trebuie să mai analizăm un al uh, cincelea element, serviciile sociale din statele din nordul Europei. Munca s-a făcut cu uh, experți, părți interesate și oficiali ai Comisiei Europene. Ne-am concentrat asupra practicilor de discriminare și asupra statisticilor Uh, referitoare la anumite măsuri uh, naționale ce încalcă dreptul comunitar. Am analizat și jurisprudența la nivel național și european. În calitate de președintă a acestui uh, grup, am avut de-a face cu un buget redus și fac a, am făcut apel la toate grupurile politice să numească experți astfel încât să putem uh, acoperi toate domeniile, toate subiectele mm, care ne interesau. Când uh, a, am, a trebuit să adoptăm măsuri finale sau când uh, nu am reușit să ajungem la un consens, am votat în mod democratic. Asta s-a întâmplat în ceea ce pri, mm, referitor la experți, experții invitați. În prima etapă am avut 8 reuniuni, 8 reuniuni în total, și s-au redactat recomandări și știți că acestea mai pot fi uh, supuse amenda amendamentelor uh, din partea tuturor membrilor comisiei. Conținutul acestui document este rezultatul muncii din uh, grupul nostru de lucru. Am analizat uh, diferitele subiecte, s-a, lucrat foarte mult și am încercat uh, să um, prevedem documentele esențiale ca anexe la acest grup de lucru. Sunt convinsă că aceste anexe vor fi utile colegilor când vor dori să uh, depun amendamente la uh, raportul nostru. În ceea ce privește recomandările finale, ele subliniază nevoia unei mai bune cooperări uh, între statele membre, care apoi ne-ar permite să înțelegem mai bine actele normative uh, aferente care servesc și uh, protecției minorilor. Instituțiile Uniunii Europene au o datorie să monitorizeze și să analizeze îndeaproape practicile um, vizate în diferitele state membre. Asta, uh, acestea duc la decizii uh, în statele membre referitor la um, drepturile de uh, custodie, de vizită a um, copiilor. Însă există și multe zone gri ce trebuie analizate mai îndeaproape. Dacă dorim să sancționăm uh, relele practici, trebuie să apărăm drepturile fundamentale ale uh, minorilor. În anumite cazuri, uh, colaborarea cu autoritățile din statele membre a fost limitată și nesatisfăcătoare. Iar acest uh, lucru s-a repercutat și asupra drepturilor persoanelor uh, vizate. Ne-am dorit ca instituțiile europene să facă tot ce le stă în putință pentru a se asigura că aceste uh, lucruri sunt clarificate. Vă stau la dispoziție acum pentru comentarii. Mulțumesc! Thank you very much, Eleonora, for this. Mulțumim foarte mult, Eleonora. A fost uh, o călătorie um, lungă și complicată. Mulțumesc pentru munca investită. Iată, acum uh, grupul de lucru își încheie activitățile și are un proiect de raport. Există două părți. În primul rând, rezultatul diferitelor reuniuni, iar apoi o listă cu recomandări. Iar în ceea ce privește lista de recomandări, putem face, uh, putem depune amendamente. Termenul pentru aceste amendamente este 30 martie la ora 15. Deci 30 martie la ora 15. Este termenul um, pentru depunerea amendamentelor la partea de recomandări. Acum aș dori să le dau cuvântul colegilor care doresc să intervină în această dezbatere. Începem cu domnul Viland, vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea uh, să îmi exprim uh, surprinderea, dacă nu chiar indignarea, față de modul neechilibrat în care um, uh, este prezentat la punctul 4 Jugendamtul german și îmi exprim surprinderea priza și chiar indignarea că se numește, este numită uh, o fostă jurnalistă, fostă petiționară, dar și o persoană condamnată în fața unor instanțe, inclusiv în Italia. Și îi se acordă atâta um, spațiu și este numită personal, mi se pare că este o, o risipă a activității grupului. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva care dorește să intervină, poate din partea celor de la SND, ECR, domnul Marias nu este. Riche, ești aici, dorești să intervii? Nu? De la ALDE nimeni, de la GUE nimeni, din partea verzilor? the recommendation. Yeah, yeah. Okay. The floor is still open. Anybody else that would like to... Dacă dorește cineva să intervină, Peter Iar, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este primul grup de lucru pe care îl invităm în uh, comisia noastră. Vă amintesc și de grupul de lucru care s-a ocupat de paza de coastă spaniolă. A fost o muncă de succes, am avut rezultate. Au avut loc și modificări uh, legislative în uh, Spania. Abordarea a fost una constructivă și consensuală și s-a lucrat pentru a se atinge obiective. Trebuie să spun că grupul de lucru privind bunăstarea copilului nu se poate lăuda cu același tip de abordare. Ce ne deranjează cel mai mult ca grup PPE este că nu s-a găsit un consens uh, pentru acest raport, uh, nu am uh, văzut că ar fi existat dorința de a se ajunge la acest consens, nu au fost luate în considerare pozițiile PPE. Am avut senzația că mai degrabă puține grupuri politice au participat activ la acest grup de lucru. Prea târziu ne uh, parveneau informațiile privind următoarea reuniune. Pe scurt, și domnul Viland a spus asta deja, mi se pare nefericit uh, la subiectul Colombo uh, dacă un petiționar este um, ridicat la rangul de expert. Iar apoi când vedem citatele doamnei Colombo în raport, uh, măcar să fie uh, prevăzut că sunt declara- că, că e citată și că sunt doar declarațiile ei. Uh, să nu uităm că doamna Colombo a cam intrat în conflict cu justiția. Apoi, în ceea ce privește vizitele și delegațiile, nu a fost nici prima, nici ultima dată când am mers, dar noi nu am fost incluși în vizita din Germania, a fost vorba despre uh, Jugendamtul german. S-a constatat că în Germania nu uh, există um, greșeli în mod sistematic aici. Am sperat ca domnul Hoffman um, să poată veni în fața Comisiei PETI, care este un reprezentant al Jugendamtului, spre deosebire de doamna Colombo, uh, condamnată, um, domnul uh, Hoffman apare numai în anexă. Și ce ne deranjează este că în uh, multe parte ale raportului sunt uh, Uh, prezentate lucruri ca fiind fapte, cu toate că sunt numai declarații ale petiționarilor. Deci suntem destul de nemulțumiți uh, cu, grup, cu raportul final al grupului de lucru. Ni se pare o bază nefericită pentru uh, următoarea noastră activitate. Nu va fi obiectul unui acord. Singura veste uh, bună în toate aceste vești proaste este că uh, se va relua această petiție și vom putea în sfârșit să o încheiem. Uh, tak. Altså, nu bliver jeg nok øh, nødt til lige alligevel at bede om... Mulțumesc. Cred că va trebui totuși să intervin, mă tem. Am un mare respect față de colegii germani care au făcut câteva observații critice uh, în uh, acest domeniu, bunăstarea copilului și uh, instituția Jugendamtului. Și au um, sunt îndreptățiți să facă, uh, să se exprime în mod critic și având în vedere sursele pe, pe care le-am avut noi uh, și pe care le-am ascultat. Dar îmi pare rău să văd cât timp ne ia această critică. Întotdeauna în acest Parlament, de când sunt aici, este cel mai important subiectul de care m-am ocupat. Mult timp, ca politician, m-am ocupat de chestiuni sociale, de bunăstarea copilului. Iar în acest grup de lucru am avut uh, senzația că existau păreri diferite referitor la uh, care este scopul uh, acestui grup de lucru. Nu pot decât să fiu de acord cu colega Evi și uh, să sprijin modul în care uh, s-a lucrat. A fost important să lucrăm cu cazuri din întreaga Europa. Pentru grupul de lucru a fost important să putem urmări și o linie roșie, o linie directoare în ceea ce privește situația copiilor în diferite țări. Și toate aceste țări trebuie să coopereze până la urmă. Poate să fie dificil să îți dai seama care ar fi fost alte posibilități, nici nu am avut atâtea mijloace. Mie mi-ar fi plăcut să putem uh, cerceta mai mult. Am avut uh, discuții interesante de-a lungul întregii activități și asta este foarte important pentru munca noastră în uh, comisie și important și în ceea ce privește intențiile noastre în domeniul legislativ. După cum spuneam, respect critica ce a fost exprimată referitor la, um, la experții invitați. Întotdeauna uh, trebuie să fim um, vigilenți aici, dar totuși am uh, făcut o treabă bună în acest uh, grup de lucru și aș vrea să spun asta. Mulțumesc, doamna Roziar. Mulțumesc, doamnă președinte. Numai ca să fiu sigură că am înțeles uh, problema. Sunt destul de nouă în comisia asta și încerc să-mi dau seama cum funcționează. Am înțeles că prima parte, care nu este controversată, uh, exprimă poziția diferiților experți. Și mă întreb care ar fi alternativa Înțeleg că există o critică asupra declarațiilor făcute de unii experți sau um, asupra um, capacităților de experți, dar li s-a cerut să se exprime în calitatea lor și mi se pare normal să menționăm ce au spus, chiar dacă apoi criticăm. Nu înțeleg cum am fi putut să modificăm lucruri pe care ei le-au spus. bineînțeles că putem să dezbatem, dar uh, nu, nu trebuie să existe o confuzie între ceea ce au spus uh, experții și opinia acestei comisii în momentul în care se va fi exprimat asupra acestui text. Doresc doar să-mi exprim uh, surprinderea s-a făcut o întreagă muncă aici și a fost totuși un volum mare de muncă și mi se pare important uh, să redăm cu sinceritate ceea ce um, a fost uh, ceea ce a fost spus. Like give... Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul domnului Viland pentru o intervenție scurtă. Domnul Viland, eu mă bucur că am căzut de acord asupra modului în care lucrează această comisie, mai ales în ceea ce privește fact-finding-ul și uh, grupurile de lucru. De aceea nu voi depune amendamente. Bun, uh, uh, prezentarea a ceea ce s-a întâmplat în grupul de lucru este scris totul pe hârtie, are dreptate doamna Rozier. Eu nu am atacat con conținutul, ci am atacat modul în care au fost selecționați experții și uh, mi-am exprimat surprinderea și doamna când trebuie să-mi permiteți să fac asta. Îmi pare rău, doamna Aucăn. Discutăm despre acest uh, raport și este dreptul uh, acestei comisiei sau dreptul nostru în această comisie să spunem ce avem de spus este un drept de care dumneavoastră uh, beneficiați foarte des la uh, foarte multe subiecte și vi le exercitați. Doream numai să spun că nu o consider pe doamna Colombo un expert, ci o parte. Nu voi mai uh, repeta adjectivele pe care le-am folosit deja. Și când îi se permite unei părți interesate să spună când permitem unei părți interesate să intervină uh, și să se refere la ce s-a întâmplat în justiție în Germania, mi se pare că ajungem la ceva dezechilibrat. Din ce este scris în text, uh, ce a spus uh, ea este mai mult de jumătate din text. Iar ce au spus ceilalți este mai puțin din uh, ceilalți doi, este mai puțin de jumătate. Nu voi depune niciun fel de amendament, doream numai să mă exprim și am acest drept, doamna Auken. Am să vă dau cuvântul în curând. Deocamdată vreau să vă atrag atenția. Când avem o ședință, vă rog uh, să nu țipăm unii la alții sau uh, să ne purtăm urât, să fim cât mai politicoși cu putință. Asta ne va face lucrurile mult mai ușoare pentru noi toți și, bineînțeles, vom uh, lăsa o imagine mai bună despre comisie și despre instituția noastră pentru petiționari și pentru cetățenii care se uită la noi. Pentru că suntem transmiși direct pe internet și vă rog să țineți cont de asta. Margaret, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamna profesoară. Da, Poate că este prea târziu, pentru că este un lucru care a fost deja pregătit, uh, planificat, totul este gata și avem un program atât de încărcat aici la comisia noastră și discutăm despre lucruri care sunt deja hotărâte și pentru care s-a votat deja. Intervenție fără microfon. Foarte bine, putem fi de acord sau nu. Eu am uh, poziția mea, care este cunoscută pentru mulți dintre dumneavoastră, dar uh, doamna Colombo nu a fost uh, singura expertă invitată și în text se arată, există disclaimere în care se arată care este conținutul, ce experți au venit și așa mai departe. Dacă vreți, mai avem timp pentru a depune amendamente și v-aș ruga să vă gândiți la această posibilitate, la partea de recomandări din raport, pentru că aceasta va reflecta poziția Comisiei și este importantă. Acum am să dau cuvântul din nou doamnei Evi și am să închei aici lista vorbitorilor. După aceea va lua cuvântul Comisia. Vă rog, Eleonora. Mulțumesc. Aș vrea să fac câteva precizări. În primul rând, rolul experților a fost uh, analizat în mod democratic cu o mare majoritate a grupurilor politice și asta se aplică pentru toți experții invitați, experți care participă la audierile în cadrul grupurilor de lucru. Pe de altă parte, trebuie să spun și îmi pare rău de aceasta că există unele grupuri, în special PP-ul, care uh, nu a venit uh, cu niciun expert și au criticat, pe de altă parte, nu doar pe experta care a intervenit pe această temă, ci și pe alți experți. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori și aceste critici uh, de multe ori au uh, luat o formă provocatoare, uh, jignind chiar uh, pe invitații noștri cred că trebuie să ținem cont, din păcate, și de acest lucru. Aș mai indica că în cadrul uh, descrierii la documentul uh, final am uh, făcut tot felul de precizări și excepții pentru a arăta că intervențiile experților sunt făcute în numele propriu, deci în nume personal. Marea majoritate a grupurilor politice și eu am considerat că nu trebuie să includem acolo elemente care nu au avut de-a face direct cu grupurile de lucru. Vizitele in situ, la fața locului, făcute în trecut și intervenția a reprezentantului pentru minori din Germania, care a fost audiat în, cazul, în cadrul Comisiei PETI, sunt elemente care uh, nu au făcut parte din întâlnirile grupului de lucru și de aceea, din punctul nostru de vedere, nu avea sens să includem acele informații în partea descriptivă a documentului. Dar uh, vom ține cont de cererea prezentată de anumite grupuri politice și am uh, hotărât să adăugăm toate aceste informații la documentul final într-o anexă. și aceasta fără să facem nicio interpretare de natură uh, politică asupra uh, intervenției reprezentantului uh, pentru servicii sociale față de minori în Germania și vizitele la fața locului. În ceea ce privește metoda utilizată, ea a fost una bazată pe democrație, pe transparență, a implicat uh, pe cât posibil pe toată lumea și deciziile s-au luat cu majoritate. Mulțumesc și acum uh, doamna Tuita din partea Comisiei. Mulțumesc, doamna președintă. Aș face doar câteva comentarii. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru comentariile interesante pe care le-ați făcut și de care vom ține cont uh, în cadrul uh, muncii noastre și în cadrul grupului de lucru pentru bunăstarea copilului. E vorba aici în special de drepturile legate de custodia parentală, mai mult decât de drepturile copilului. Și ar fi util dacă în raport s-ar reflecta standardele internaționale în acest domeniu. De exemplu, Convenția Generală numărul 14 a Comisiei uh, ONU, în special secțiunea 5B și clauze de salvgardare pentru a asigura interesul superior al copilului ca fiind prioritar. Pentru că uh, garanțiile procedurale sunt foarte bune și dacă le implementăm cu toții, atunci ar fi mult mai bine pentru toată lumea. Comentariul general 14 a fost acesta, acum comentariul general 13, uh, formele de violență și copiii care uh, sunt îndepărtați de acasă de la îngrijirea părinților în cazul unor astfel de forme de violență. Drepturile copilului sunt esențiale și încercăm să le implementăm uh, cât mai bine cu putință. Nevoia de a îndepărta copilul din familie trebuie analizată cu atenție și, de asemenea, proporționalitatea și adecvarea sau nu a măsurilor luate. Cele 10 principii pentru integrarea uh, protecției copilului sunt reflectate în prima parte a raportului, însă Parlamentul um, ar putea să ne ajute pentru implementare. Acestea recunosc uh, familia ca fiind uh, principalul uh, centru de uh, interese și de îngrijire a copilului. Vom continua să acordăm uh, priorități pentru finanțarea uh, construirii de capacități pentru protecția copilului și vom ține cont de îndrumarul Consiliului Europei în ceea ce privește bunăstarea copilului, incluzând aici și principiul de urgență pentru toate procedurile în care sunt implicați copiii. Mulțumesc! Mulțumesc! Do doamna Evi, doriți să răspundeți la comentariul făcut de comisie? Nu? Foarte bine! Atunci aș vrea să subliniez încă o dată importanța de a analiza partea de recomandări din text și să prezentați amendamentele uh, înainte de orele 15 pe 30 martie. Mulțumesc, trecem acum la punctul 12 și iată, suntem puțin înainte față de ceea ce prevăzusem. Petiționarul nu este aici, dar reprezentantul comisiei este prezent. Este vorba de petiția 1134 din 2015 privind organizarea muncii la bord de către o întreprindere de transport cu feribotul. Am să dau cuvântul doamnei Garcia Garcia. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Eh... Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. Aș vrea să vă reamintesc în primul rând că Uh, comisia a răspuns în scris petiționarului pe 3 august și uh, în răspunsul nostru arătam că uh, nu ne putem ocupa de această chestiune pentru că era vorba de o tematică specifică, e vorba de încălcarea condițiilor de muncă de către o companie italiană și aceasta la bordul unui feribot. În răspuns arătam că petiționarul ar trebui să ia legătura cu autoritățile italiene, atât administrative cât și uh, în justiție, pentru a asigura respectarea dreptului uh, lucrătorilor, în conformitate cu legislația comunitară. Și aceasta ținând cont de faptele concrete din acest caz. Am primit în ultima lună și câteva documente suplimentare, documente care trebuie să fie traduse pentru a le putea analiza cu atenție. Tocmai am primit traducerea câtorva dintre ele și uh, documentele traduse pe care le-am analizat uh, nu ne-ar schimba cu nimic uh, concluziile pe care um, le-am prezentat deja în prealabil, însă mai avem documente de tradus și după ce le vom analiza și pe acestea, vom putea transmite răspunsul nostru în scris comisiei dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor pentru a participa la dezbatere. Domnul Becker, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei pentru declarația făcută și trebuie să vă mărturisesc că dacă n-ați fi spus că mai sunt documente netraduse încă pentru a clarifica anumite detalii, situația până acum era următoarea. Evaluarea situației de până acum ne arăta că statele membre trebuie să transpună în legislația națională directivele europene și că există un termen până pe 10 octombrie anul acesta, deci am putea spune că mai avem încă jumate de an de așteptat, însă conținutul este foarte clar și acesta ne arată că este responsabilitatea autorităților naționale implicată aici. De aceea, cred că Comisia nu va avea de ales decât să ia măsuri. Dacă aș fi singur pe o insulă, aș spune că ar trebui să închidem această petiție. Însă nu sunt singur și uh, știu că doamna de la comisie și echipa dânsei înțeleg foarte bine că lucrurile nu se termină aici, trebuie să monitorizăm situația în continuare și până la final. Mulțumesc. Eleonora, te rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș vrea să vă rog să menținem deschisă această petiție, pentru că uh, mai avem uh, informații pe care trebuie să le analizăm. V-aș propune între timp să trimitem o scrisoare Ministrului Muncii și Politicilor Sociale și de asemenea Inspectoratului Muncii de la uh, Napoli. În această scrisoare am putea cere să se controleze implementarea corectă sau nu a legislației în vigoare, pentru că sunt uh, multe chestiuni uh, în umbră și problemele uh, prezentate de petiționar mi se par foarte importante, deci cred că petiția trebuie să rămână deschisă și dacă se poate să trimitem cele două scrisori pentru a atrage atenția autorităților. Mulțumesc. Domnule Becker, avem mult timp la dispoziție, așa că sunteți binevenit. Da, sunt absolut de acord cu această propunere. Cred că este o idee foarte bună și uh, înțeleg uh, sau bănuiesc că și Comisia va face același lucru. Însă atunci când vom ajunge la decizia finală de închidere sau nu a petiției, va trebui să uh, încurajăm petiționarul să uh, se ducă la autoritățile naționale sau în instanță, la nivel național, pentru a își uh, face recunoscute drepturile. Mulțumesc foarte mult, m-ați ajutat uh, foarte bine și acum e ușor să sintetizăm, deci vom menține deschisă această petiție până când informațiile recente trimise de petiționar vor fi fost analizate de comisie și până vom avea informații suficiente asupra acestei analize. Între timp vom transmite scrisoarea către Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale în Italia și vom arăta că e nevoie de o transpunere corectă a directivei europene pe această temă și atrăgându-le atenția că suntem cu ochii pe ei. Între timp, este o petiție foarte veche din 2015. Vom uh, transmite și o scrisoare petiționarului prezentându-i situația ce s-a discutat la comisia noastră și care sunt măsurile care au fost luate. Vom include, pe de altă parte, și dreptul de a utiliza autoritățile de implementare a legislației la nivel național pentru a-și face recunoscute drepturile și aceasta în instanțele naționale. Iată ce cred că trebuie să facem. Sunteți de acord? Foarte bine. putem trece mai departe la următorul punct. Mai avem uh, multe puncte la oaltă, 13, 14 și 15. Nu știu dacă au venit uh, deja petiționarii. Foarte bine, sunt aici, deci putem începe. Vom da cuvântul întâi petiționarilor, câte trei minute fiecare, pentru că sunteți uh, destul de numeroși. Și, în primul rând, uh, o să-l rugăm pe Pier Paolo Bolpe, după aceea Elisa Di Matea, trei minute fiecare. Și veți vedea cât timp aveți la dispoziție. Vă rog. Domnul Volpe. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi permiteți să denunț aici, în fața dumneavoastră, uh, încălcarea drepturilor uh, funcționarilor publici din Italia și încălcarea gravă a directivei europene în uh, Italia. E vorba de directiva 1999-70, care a fost adoptată de mult, însă legislația națională nu permite uh, uh, sancționarea uh, procedurilor actuale care reînnoiesc contractele de muncă temporare în sectorul public. Acest lucru nu s-a putut face nici pe alte căi, de altfel. Justiția trebuie să se ocupe din nou de această problemă și trebuie să se ajungă până la mm, Tribunalul Constituțional. Iată care sunt datele în regiunea noastră. În 2015 aveam 2500 de lucrători uh, uh, pe perioadă determinată. În Italia media era de 200 de mii. În acest caz e vorba de familii, de persoane care nu pot să iau un credit, nu pot să-și facă un proiect de viitor, nu pot garanta o viață decentă pentru copiilor. Practic, în spatele acestor lucrători se află o adevărată viață, adevărate drame și iată de ce Uh, statul uh, italian trebuie să se implice pentru ca ei să-și depășească aceste condiții uh, precare de viață. Președinta intervine. Vreau să vă atrag atenția că vorbiți atât de rapid încât este imposibil să avem interpretare. Un pic mai rar, dacă se poate. Aș vrea să reamintesc Comisiei Europene și statului italian că fiecare zi de întârziere în ceea ce privește uh, rezolvarea acestei probleme face ca mii de lucrători să fie exploatați în continuare de către administrația publică italiană. Trebuie să subliniem aici ceea ce a arătat uh, tribunalul din Foggia, în sentința dată acolo, și anume că statul italian este responsabil de încălcarea principiului de cooperare. După 30 de luni de contract, în mod normal în Italia trebuie să se transforme acest contract pe perioada determinată în contract fix. Există sute de denunțuri uh, în Italia pe astfel de cauze și uh, procedura de încălcare uh, se află deocamdată în faza de precontencios. Nu avem încă un aviz din partea instanțelor. În 2016, Ombudsmanul European a cerut să se facă o anchetă din partea Comisiei, tocmai ținând cont de proasta gestiune a procedurii de încălcare din 2014, uh, 231. Și ținând cont de situația actuală, pot să vă spun că statul italian în ultimii ani uh, nu a făcut decât să facă tot felul de promisiuni Comisiei, nimic altceva. Nu s-a respectat nicio lege. Și această viitoare reformă a legislației pentru administrația publică nu rezolvă problema precarității, nu introduce soluții în cazul în care există condiții precare de muncă. Noi ne-am dorit ca Parlamentul European să înființeze o comisie de anchetă pentru această procedură de încălcată uh, din 2010 și 2014 ținând cont și de raportul făcut de Ombudsmanul European. Cerem de asemenea ca Parlamentul European să își asume competențele și în virtutea lor să oblige statul italian să respecte jurisprudența Curții de Justiție pentru a rezolva odată pentru totdeauna aceste condiții precare pentru funcționarii publici italieni. Aceasta ne va permite să rezolvăm uh, situația lucrătorilor uh, cu contracte temporare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că ați respectat uh, și timpul pe care l-aveați la dispoziție, ceea ce nu prea se întâmplă. Și acum, doamna Elisa Di Matea, care uh, reprezintă petiționarii din petiția 411. Tati, da, eu sunt uh, l'avvocato Elisa Di Matea. Bună ziua tuturor, domnilor deputați, domnilor deputați. Sunt reprezent pe domnul Barnabe Davide, care a fost angajat în regiunea uh, uh Sicilia începând din 2001, în cadrul unui contract cu durată determinată de 3 ani și conform legii 61 din 98, la încheiere a contractului a urmat o 19 renuire ale contractului timp de 15 ani. Și pentru a obține recalificarea contractului într-unul pe durată nedeterminată, petiționarul a introdus acțiune la tribunalul din Catania, iar prima audiență a fost fixată în ianuarie 2019. Petiționarul solicită recalificarea contractului său de muncă și, de asemenea, o despăgubire, având în vederea a, imposibilitatea de a, o, de a avansa în grad în decursul carierei sale, chiar dacă, iată, a lucrat în cadrul acestei administrații peste 15 ani. Legislația noastră, reamintesc, în sectorul public din Italia, consideră că dacă administrația publică abuză de, abuzează de recursul la contracte cu durată determinată, Uh, lucrătorul respectiv poate solicita despăgubiri conform uh, prevederilor uh, din legea din 2001. Conform, deci, legislației, această despăgubire care poate fi solicitată de lucrătorii precari trebuie să respecte normele impuse ca să poată fi acceptabilă, trebuie să fie o formă de reparare proporțională și conform jurisprudenței, ehm, nu ne putem mulțumi într o astfel de caz cu ehm, acordarea unor simple despăgubiri. Deci, în cadrul recursului nostru, noi subliniem că există o formă de discriminare între lucrătorii în situație de precaritate, care sunt dezavantajați față de colegii titulari și, prin urmare, sunt discriminați pentru că nu li se recunosc aceleași drepturi și uh, administrația regională încalcă legislația uh, de profil din sector, încalcă de asemenea legislația europeană care uh, interzice discriminarea conform directivei uh, 70 din 99 care stipulează că uh, în materie de condiții de, condițiile de muncă, lucrătorii cu contract uh, pe durată determinată nu trebuie să beneficieze de uh, condiții mai puțin avantajoase decât cei titulari ai unui contract pe durată nedeterminată. Așadar, conform legislației europene, este interzis să se recurgă uh, la reînnoirea unui astfel de contract temporar pe o perioadă mai lungă de 36 de luni. Asta pe lângă principiul nediscriminării. Și solicităm așadar uh, începerea unei proceduri de uh, sancționare pentru încălcarea acestor reguli împotriva administrației din regiunea Sicilia și solicităm să îi se poată propune petiționarului cât uh, mai curând cu putință mijloace adecvate de reparație proporțională. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Știu că aveți cu toții foarte multe de spus, dar vă rog pe toți, spune președinta, să vorbiți totuși uh, un pic mai uh, încet, în așa fel încât și serviciile de interpretare se poate ține pasul. Următorul vorbitor pe lista mea este Chiara Patane, avocată reprezentând petiția 414 2 din 2016. Aveți cuvântul. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Îl reprezint pe domnul uh, Troto Antonino, la fel ca și în cazul domnului Barnaba, a fost uh, angajat uh, în Sicilia de către sectorul public în 2001 și uh, face parte în așa numiții lucrători publici regionali. Acest contract de muncă a fost uh, pe, cu o durată temporară, a fost de asemenea rănuit de 19 ori cu diferite variații, sub diferite forme. Deci tot felul de prelungiri, uneori la un departament, la protecție civile, alteori la alt departament al administrației publice și um, uneori s-au um, utilizat și recursul la decizii cu caracter retroactiv privind uh, renuirea contractului său. Altfel spus, uh, această persoană a oferit totuși eh, satisfacție în cadrul muncii sale pentru că a fost reangajat de atâtea ori. Însă administrația regională a încălcat de mai multe ori legislația națională și europeană, renoind în aceste condiții de atâtea ori acest contract. Deci petiționarul s-a adresat comisiei eh, dumneavoastră pentru a denunța uh, această situație ilegitimă în Sicilia, să sperând într-o intervenție din partea Parlamentului pe lângă administrația publică din regiunea Sicilia, care a utilizat uh, în mod abuziv uh, de posibilitatea de a renui acest contract. Petiționarul s-a uh, adresat tribunalului din Catania în octombrie 2016, iar uh, prima reuniune a fost fixată pe 9 iulie 2018. Este așadar evident că petiționarul deocamdată nu a beneficiat de niciun fel de protecție uh, deci, în ciuda atâtor și atâtor promisiuni din partea Guvernului Regiunii Sicilia, aceste promisiuni nu au fost respectate. Petiționarul nu a fost, deci, nu au beneficiat nici de protecție din partea justiției din regiunea Sicilia, pentru că, iată, încă mai trebuie să aștepte 2 uh, ani până la o primă audiență. Deci este clar că această situație, această prelungire abuzivă a contractului uh, constituie și o încălcare a legislației uh, europene. De altfel, în acest sens, avem ca dovadă și jurisprudența existentă din, cartea, din partea jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Conform directivei 70 uh, din 1999. Am putea de asemenea sublinia că în Italia judecătorii se mulțumesc uh, să uh, acorde o indemnizație pe care trebuie să o plătească angajatorul care a comis astfel de abuzuri. Deci judecătorii din Italia nu impun recalificarea contractului într-unul cu durată nedeterminată. Ori astfel de sancțiune nu este uh, suficient de, uh, măsură suficient de eficientă și nu descurajează repetarea acestor infracțiuni. Și uh, vedem deci că în acest fel acea, lucrătorii aceștia în situația precară nu beneficiază de condiții de lucru și de viață demne. Deci petiționarul solicită regiunii uh, Sicilia să uh, uh, introducă o reformă generală în cazul acestor lucrători precari. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează Maria Carmela Di Matea, avocat care reprezintă petiționarul, petiția 422 din 2016. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, doamna președintă. Numele meu este Maria Carmela Di Mateia și o reprezint pe doamna Mangano Daniela. Mă voi alătura celor spuse de antevorbitori. Clienta mea a lucrat pentru Administrația Publică Regională, a fost angajată pe 27 mai 2001 într-un contract cu, pe durată determinată și de atunci a continuat să lucreze pentru uh, administrația publică din Sicilia, uh, fără întrerupere, dar mereu într-un cu un, având un contract pe durată determinată. Deci din, din mai 2001 uh, și până acum contractul clientei mele a fost uh, renuit de 18 ori. Clienta mea, în calitate de arhitect, lucrează la serviciile publice de protecție civilă, are rezultate foarte bune, excelente, deci, iată, de atâta timp uh, lucrează fără întrerupere în cadrul acestui sector, în cadrul administrației publice. Deci, ea și-a oferit competențele profesionale uh, administrației publice din regiunea Sicilia. O administrație care a intervenit în situații grave de urgență, uh, cu tremure în regiunea Abruzii, în, în cazul unor situații cum ar fi uh, erupții vulcanice, Etna. Uh, și aș putea spune că ar fi totuși de datoria administrației publice din Sicilia să o angajeze pe clienta mea pe durată nedeterminată, după mai bine de 15 ani de servicii loiale. Deci Până acum tot ce putem vedea din partea autorităților sunt doar promisiuni. Reforma așteptată uh, nu a intervenit. Deci, în continuare, Parlamentul Regional din Sicilia vine cu proiecte de legi, dar dacă nu există și un buget care să garanteze posibilitatea de a pune în aplicare, este doar o promisiune în vânt. Deci ar trebui să avem în vedere și acordarea unei despăgubiri, unei indemnizații și recalificarea contractului său într-unul pe durată nedeterminată conform legislației. Și în cazul clientei mele, prima audiență a fost fixată de tribunal pentru luna ianuarie 2019. Tocmai de aceea, deci și noi solicităm autorităților UE să declanșeze o procedură de infringement împotriva administrației publice din Sicilia pentru a face să înceteze acest um, tratament aplicat lucrătorilor plecat din Sicilia. Mulțumim foarte mult. Urmează acum um, Alessandro Di Fede, reprezentantul petiționarului 429 din 2016. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, uh, vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi în, în cadrul Comisiei PETE și situația clientului meu este asemănătoare cu cea a celorlalți petiționari. Contractul de muncă a clientele mele a fost reînnoit de 19 ori și uh, asta până uh, urmează să lucreze până la sfârșitul lunii decembrie 2018. Deci iată că de peste 15 ani că clienta mea și alți lucrători lucrează fără încetare pentru administrația publică din Sicilia, fără ca drepturile lor să le fie recunoscute. Deci este o clară încălcare din partea autorităților italiene, a administrației publice din Sicilia, a, a um, regulilor naționale și europene. Și nu este vorba doar de un prejudiciu în uh, dauna acestor lucrători uh, ci împotriva unei întregi categorii. Doamna Cosentino a introdus un recurs în justiție, au trecut deja uh, doi ani de atunci și iată că nu obține satisfacție, nu obține reparație. Doamna Cosentino lucrează într-un domeniu sensibil, pe planificarea și prevenirea riscurilor seismice, vulcanice și hidrologice. După cum știm cu toții, regiunea Catania uh, este expusă accidentelor uh, hidrologice, riscurilor seismice și vulcanice. Deci clienta mea uh, lucrează într-un sector absolut crucial în această regiune. Și vorbim totuși despre uh, Uh, lucrători, despre persoane care sunt uh, tratate ca niște jucării dispensabile de către autorități. Și spuneam, nu este doar o problemă pentru aceste persoane, pentru drepturile lor de lucrători, este o problemă care afectează întreaga regiune, pentru că, iată, totuși să nu uităm că în ciuda acestor condiții uh, de muncă, clienta mea, ca și ceilalți petiționare, au continuat să-și facă datoria uh, Uh, chiar dacă autoritățile italiene nu uh, își asumă datoria de a recunoaște și de a oferi uh, condițiile datorate. Da, și eu subliniez că deocamdată nu am văzut decât promisiuni din partea administrației și parlamentarilor din Sicilia. Deci tocmai de aceea și noi solicităm ca și antevorbitorii declanșarea unei proceduri de infracțiune împotriva statului italian, adică împotriva regiunii din Sicilia, în așa fel încât într-o bună zi să fie obligați să respecte legea. Mulțumesc! Mulțumim! Următoarele, următorii doi uh, vorbitori care reprezintă de asemenea doi petiționari. Mai întâi Sergio Caleanu, avocat, care reprezintă petițiile 988 din 2016 și 1011 din 2016. Și pentru că reprezentați uh, Doi, petiții, cred că ar trebui să vă acordăm timp dublu, șase minute și știu că aveți o prezentare PowerPoint. Aveți cuvântul vă. Grazie, președinte. E, eh, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu eh, membrilor eh, comisiei. Aș dori să adaug la cele spuse până acum, fără să repet ceea ce s-a spus deja. Aș dori să spun că în legislația italiană este prevăzută um, um, conversia uh, statutului, tipului de contract. Există cazul la Fatato, care a ajuns în fața Curții Europene și s-a solicitat uh, respectarea uh, Uh, celor 36 de luni și pentru sectorul public. Uh, Curtea Constituțională, în verdictul său, a stipulat că ar trebui să existe o deschidere de uh, o viziune în ceea ce privește um, acordarea de compensații. Curtea de casație italiană a spus că lucrătorii trebuie să fie compensați, însă această măsură nu a fost aplicată până în 2016. Jurisprudența solicita o dovadă a pagubelor uh, suferite. Iar acest uh, lucru se părea că este incapabil cu directiva. Problema este că în 2016 Curtea de Casație Italiană uh, a stabilit măsurile de compensație în termeni minimi între 2,5 uh, până la 12 luni de salariu. Însă avem de-a face cu lucrători în poziții foarte precare în domeniul sănătății, dar și cei care lucrează în unitatea de uh, protecție civilă. Dar aceștia suferă de pe urma acestei situații de vreo 20 de ani. Vă rog, am să vă las pe noastră să trageți concluziile. Deci, verdictul uh, curții de casație nu a fost văzut cu ochi buni de către lucrători și este unul dintre motivele pentru care ne găsim astăzi uh, aici. Pe lângă ce au spus colegii din uh, Sicilia, avem o situație și mai gravă la Palermo, instanța cea mai înaltă din Sicilia a spus că lucrătorii care lucrează cu autoritățile, pentru autoritățile municipale nu sunt protejați de directiva europeană. Deoarece aceste contracte sunt utile din punct de vedere social. Asta, aceasta a fost definiția. Deci nu sunt contracte de muncă obișnuite. Iată, un alt caz de discriminare. O serie întreagă de măsuri uh, ar putea fi luate de Parlament față de Comisie Însă la alte cazuri, precum 4631, uh, 46-31, prin uh, în ceea ce privește uh, um, um, contractele de lucru, trebuie să, um, să se rezolve aceste elemente. Am dorit să se încheie elementele și procedurile care sunt pe rol. Signora Presidente, ringrazio il Parlamento per aver consentito ai signori. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului pentru oportunitatea de a uh, prezenta petiția uh, petiționarilor pe care îi reprezint. Mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de cetățean italian, european, dar și în calitate de avocat. În calitate de avocat, doamnă președinte, recunosc, am eșuat. Împreună cu uh, Sergio Galiano am participat la uh, procesul care s-a încheiat în noiembrie 2014, uh, hotărârea Mascolo. În acest proces au fost spuse lucruri foarte precise. Comisia Europeană în acest proces a apărat lucrătorii precari din Italia care lucrau în învățământ sau în funcții publice în afara um, învățământului. Curtea de Justiție a spus că pentru această ultimă categorie, și anume cei care lucrează în uh, sănătate, e bine, a spus că lucrătorii din Sicilia, lucrătorii din cercetare uh, la universitate, e bine, Comisia spune că uh, tribunalul de la Napoli are uh, dreptate să impună transformarea acordurilor, contractelor temporare în contracte pe durată nedefinită este o, ar fi o dovadă în Italia a respectării principiului colaborării loiale. Această sancțiune a fost prezentată Parlamentului European când doamna Borsalino solicitase în, 2000, între, în 2010 cum se poate ca uh, lucrătorii din învățământ să aibă contracte numai cu durate determinate care nu sunt uh, transformate în contracte nedefini, nedefinite i s-a spus, nu este posibil pentru că statul italian, după 36 de luni, trebuie să transforme uh, contractul determinat în uh, contract pe durată nedeterminată. Comisia a lansat o procedură de încălcare, ea a fost, uh, această procedură a fost extinsă de la personalul din învățământ la toți lucrători, de la o anumite categorii din învățământ la toți uh, lucrătorii din învățământ. În 2013, uh, Comisia a spus că extinde acest uh, procedură de încălcare la toate funcțiile um, din domeni, la, to la toți lucrătorii din domeniul public. Toate aceste lucruri au fost prevăzute într-o scrisoare de avertizare referitor la personalul tehnic administrativ uh, și uh, profesori, dar nu s-a făcut o scrisoare de, uh, averti... de același tip pentru cei din afara învățământului. Am ajuns la opinia motivată din noiembrie 2013. Comisia a a apărat uh, poziția lucrătorilor precari în uh, cazul Mascolo, dar și alte. A spus că nu se pot impune însă măsuri preventive care să sancționeze abuzul de contracte determinate. Și ce s-a întâmplat de atunci nu înțelegem. La solicitarea noastră a avocaților italieni, uh, Curtea de Justiție, când a fost publicat Jobs Act, deci actul uh, normativ pentru piața muncii din Italia, care includea o flexibilizare a uh, pieței muncii, S-a spus că această lege uh, anula prevederile directivei. Practic, directiva ar fi fost ca și când ar mai fi existat. A intervenit cazul Fiamingo 373, acesta este codul acestui caz. E bine, în 3 iulie 2014 s-a decis în acest caz uh, Curtea a solicitat în acest caz intervenția Comisiei iar apoi s-a făcut uh, recurs în, uh, în fața unei instanțe din Luxemburg. Suntem uh, într-o țară, Italia, care nu respectă directiva și mă refer la toți lucrătorii uh, cu contract determinat din Italia. Avem legislație pentru protecția tuturor lucrătorilor, dar uh, Italia elimină anumite dispoziții legale din aceasta. Nu putem uh, accepta să avem prevederi uh, ale Comisiei numai împotriva Luxemburgului din februarie 2015. Există prevederi pentru cei care lucrează în divertisment. De exemplu, nu înțelegem de ce Comisia Europeană uh, a închis uh, în petiția 21-24 din 2010. Nu înțeleg de ce, în ciuda verdictului Mascolo, care spunea că ar trebui să se transforme contractele în contracte nedeterminate, de ce a trebuit uh, uh, să se ajungă atât de departe, de ce petiționarul a trebuit să ajungă în fața Comisiei PETI ca să-și ceară drepturile, când Comisia a spus deja că nu exista conformitate. Cazul poate că este ceva mai grav decât um, celelalte petiții. Trebuie deschisă o dezbatere în plen referitoare la acest subiect, pentru că nu se referă numai la Italia, ci și la Spania și la alte cazuri. Directiva este un acord social, a fost adoptată de Consiliu. Nu înțeleg de ce după 50 de sentințe din partea Curții de Justiție pe acest subiect, încă mai trebuie să discutăm de ce Italia nu aplică uh, hotărârile Curții de Justiție și refuză să aplice această directivă. Și noi suntem cetățeni europeni și suntem cetățeni italieni care cooperează cu instituțiile europene când mergem în fața uh, Curții de Justiție. Dorim să solicităm în mod solemn ca această comisie să ne asculte solicitarea de a uh, se uh, lansa o procedură de încălcare în fața Curții de Justiție, astfel încât să putem aborda acest uh, problemă și anume faptul că Comisia Europeană nu a intervenit când ar fi trebuit. Chiar și prin într-un aviz justificat s-ar fi putut găsi o soluție. Dacă ei și-ar fi făcut treaba bine, nu ar fi trebuit noi să ne aflăm aici astăzi. Doamna președinte, mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră. Vă pot da satisfacție imediat uh, la un punct, ce anume am decis uh, mai devreme astăzi că vom avea o audiere publică tocmai pe acest uh, subiect, pe aceste tipuri de uh, contract. Va avea loc în toamnă în această comisie. Um, este momentul oportun. Și uh, pot să vă spun că nu va trebui să veniți din uh, Italia. Puteți uh, să stați în Italia și să o urmăriți de pe calculator, pentru că reuniunea, audierea respectivă va fi transmisă pe internet. Cu toții veți putea, sperăm că și Curtea de Justiție va putea urmări această dezbatere și această audiere în uh, timp uh, real. Mă bucur să vă pot transmite această veste. Deci uh, puteți vedea că luăm foarte în serios acest, acest subiect. Bun. Acum aș dori să mă adresez domnului Mauricio Dragheu, din partea reprezentanței uh, Italiei. Vă rog, aveți cuvântul. Il mio intervento sarà a... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi interveni în termeni generali. După cum uh, știți, Comisia în uh, ultimii ani a deschis cinci cazuri împotriva Italiei. Și cam toate se referă la același subiect. Uh, folosirea abuzivă a contractelor uh, pe perioadă determinată în administrația publică și discriminarea între um, cei care au contract um, temporar și cei care au uh, contract um, pe termen nedefinit. Noi cooperăm cu Comisia Europeană și dorim să rezolvăm cât se poate de repede situația se vor schimba legile actuale în ceea ce privește angajarea în sectorul public și se vor introduce măsuri de prevenție mai stricte pentru a uh, elimina acest abuz. I vorbim inclusiv despre sancțiuni uh, eficace pentru situațiile de abuz uh, ale acestor contracte în ceea ce privește Comisia Europeană și practicile ă, discriminatorii față de cei cu contract temporar, guvernul după va deschide negocieri pentru a crea noi contracte la nivel național și astfel guvernul va introduce noi măsuri care să ancoreze principiul nediscriminării între cele două tipuri de contract. Sperăm că vom putea uh, rezolva o parte din uh, întârzierea Italiei în acest domeniu doamna președinte. Sperăm cu toții că se va întâmpla asta. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că deja a luat ceva timp. Am să dau cuvântul acum uh, reprezentanților, reprezentantei Comisiei, Dana Tramasada. Of course, the Commission uh, is well aware of the uh, different situation. Bineînțeles, Comisia este conștientă de această situație care a fost descrisă aici uh, pentru Italia. Am cerut deja informații uh, din partea autorităților italiene pe care le analizăm acum. Aș vrea să subliniez că toate aceste situații care duc la discriminarea lucrătorilor temporari angajați în acest sector în Italia și avem de-a face aici și cu o sentință foarte importantă. S-a făcut referință la Curtea de Justiție în octombrie 2016 cauza uh, Santoro uh, într-o instanță italiană, instanță care cere îndrumare în ceea ce privește compensații oferite pentru abuzul de contracte pe durată determinată. Deci, în funcție de această decizie, Comisia va lua măsurile necesare pe viitor. Mulțumesc! Da, un răspuns uh, foarte interesant. O avem pe doamna Cuneva, care s-a înscris pentru a lua cuvântul. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάχρηση των προσωρικών συμβάσεων εργασίας. Mulțumesc. Aceste contracte pe durată determinată și administrația publică care abuzează de ele nu este un lucru care să ne surprindă. E o problemă pe care o cunoaștem foarte bine noi în Grecia. Lucrătorii cu contract pe durată determinată s-au luptat de mult timp uh, pentru a avea un contract uh, fix și uh, cu toate acestea li se oferă de fiecare dată un contract pe un an, doi, trei, cu mici întreruperi între ele. Statul își uh, asumă rolul celui mai prost angajator și ceea ce ne surprinde cel mai mult este întârzierea din partea Comisiei Europene, care reacționează foarte, foarte încet. Deciziile și sentințele de la Curtea Europeană de Justiție, pe de altă parte, nu sunt aplicate. Comisia Uh, își menține statutul de observator și nu face nimic pentru a verifica singură dacă o anumită directivă sau alta sunt transpuse în legislația națională în termenele prevăzute. Comisia ar trebui să facă această verificare. Deciziile în instanțele naționale ne Uh, lasă să credem că există o marjă de manevră în legislația națională, marjă care permite angajatorului, fie că e vorba de administrația publică sau de un angajator privat, să uh, nu respecte legislația comunitară. Avem uh, numeroase cazuri în domeniul învățământului. În Grecia, de exemplu, se angajează profesori uh, doar pe perioade de câteva luni de zile de-a lungul anului școlar. Sau un alt exemplu este cel al uh, personalului de curățenie la Ministerul de Finanțe din Grecia, care a lucrat uh, timp de 19 ani doar cu contracte pe durată determinată, ceea ce este de-a dreptul paradoxal. Am uh, primit petiții din Grecia, din Spania, din Portugalia, care se referă la mii de persoane, deci mii de familii afectate. Imaginați-vă cât de amplu este acest fenomen de exploatare a lucrătorilor. Condițiile precare la locul de muncă au uh, o legătură directă cu abuzul legislației comunitare din partea guvernului. E vorba aici de negocieri politice care sunt în joc și de multe ori lucrătorii pur și simplu uh, cad pradă acestor negocieri. Iată de ce vă cer ca petiția să se mențină deschisă și să trimitem o scrisoare guvernului italian cerându-i să ne explice care sunt uh, motivele pentru care se utilizează astfel de contracte. Am putea eventual uh, organiza și o audiere la Comisia PETI și uh, să desemnăm experți uh, care să facă eventual un studiu pe această temă. Comisia PETI ar fi bine să adreseze și o întrebare cu solicitare de răspuns coral și să propună un proiect de rezoluție care să fie adoptat la plenară. Mulțumesc! Și acum, domnule Becker, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus aproape totul aici și e foarte clar că trebuie să intervenim. Din câte știu eu și am primit și raportul din partea secretariatului legat de măsurile luate la nivelul comisiei, Cred că Comisia a reacționat, este pe fază, ca să spun așa, deci nu mi se pare că există o problemă cu acțiunea Comisiei. Însă, din câte am văzut în detalii, de exemplu, la uh, petiția 411, 422, 429, în aceste cazuri se așteaptă o sentință din partea Curții de Justiție Europene, deci trebuie să așteptăm uh, aceste sentințe, să vedem ce spun ele. Și dacă ne uităm la petiția 988, 1026 și 1063, uh, aici nu avem un răspuns uh, detaliat din partea Comisiei, îl așteptăm în continuare și am transmis aceste petiții și la comisiile de ocupare și afaceri sociale pentru a avea un aviz. Cred că e clar, toate aceste petiții trebuie să rămână deschise. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Evin. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc petiționarilor care au venit aici pentru a denunța această situație. Răspunsul uh, atât de subțint al comisiei mi se pare complet deplasat. Ne se spune că se încearcă să se rezolve problema într-un interval cât mai scurt de timp. Însă nu e vorba aici de promisiuni și angajamente. Noi dorim să ajutăm aceste persoane și susținem cu putere toate aceste petiții care uh, denunță infracțiuni uh, foarte grave, uh, infracțiuni care au durat ani de zile față de lucrătorii italieni. Justiția ar fi trebuit să intervină de altfel de mult timp. Responsabilitatea comisiei este și ea în joc. De altfel, comisia și-a făcut treaba, însă în mod uh, superficial, a declanșat o procedură de încălcare a legislației comunitare care după aceea s-a încheiat, uh, s-a mulțumit cu niște sentințe uh, care au apărut în instanță, superficiale, dar e nevoie de o analiză mai detaliată Uh, și aceasta ne-ar fi putut permite să vedem că um, lucrătorii din domeniul educației sunt uh, victime ale abuzurilor din partea autorităților publice prin uh, contractele care li se impun. Este un adevărat coșmar existențial pentru toate aceste persoane care trăiesc uh, în condiții precare uh, permanente. Iată ce se denunță aici, un lucru care este mm, foarte curent în Italia în secolul 21. De aceea, intervenția trebuie să fie foarte clară, tranșantă din partea instituțiilor europene și din partea Comisiei pentru a uh, elimina această problemă pentru lucrătorii din sectorul public în Italia. Imaginea pe care ne-au prezentat-o petiționarii a fost uh, una contextualizată, foarte precisă. Și voința guvernului italian și a guvernului uh, de acolo nu a fost una hotărătoare pentru a face față problemelor. Sperăm ca audierea care a fost propusă pe această temă și, bineînțeles, sunt foarte mulțumită că la întâlnirea coordonatorilor s-a adoptat uh, această audiere cu experți chiar în această dimineață, pentru că avem nevoie de uh, o mai bună înțelegere a acestei uh, problematici care trebuie tratată în mod foarte serios. Nu mai putem pierde timp. Vorbim practic de mii de persoane, italieni și europeni în același timp. Pentru că am ascultat uh, petiționarii din Italia, însă știm uh, foarte bine că vom avea după aceea alte petiții uh, din Spania și din alte țări, din Portugalia. Deci menținem petițiile deschise și sperăm să avem un răspuns cât mai rapid cu putință. Mulțumesc, Eleonora, domnul Corao. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu sunt membru al acestei comisii, însă am aflat că se va dezbate această temă a condițiilor precare de muncă și ținând cont de faptul că sunt reprezentant al uh, Siciliei aici, uh, nu puteam să nu particip și eu la o astfel de întâlnire și nu puteam să mă abțin să nu fac un comentariu asupra acestei teme care are de-a face în principal cu drepturile cetățenilor europeni. La Comisia Libe s-a vorbit deseori despre drepturile fundamentale și chiar despre drepturile pe care le aveam, avem uh, în afara Uniunii Europene. E vorba aici de condiții de muncă uh, Uh, într-unul din statele membre cele mai importante din Uniunea Europeană și răspunsul Comisiei mi se pare de-a dreptul rușinos. Comisia a preferat să aibă o atitudine foarte ambiguă. Atunci când lucrurile nu merg bine uh, cu conturile publice, cu bugetul, uh, se reacționează foarte rapid, însă dacă e vorba de drepturile cetățenilor, nu se răspunde la fel de rapid. Același lucru și pentru uh, reprezentanța Italiei. Eu înțeleg foarte bine că e greu să dați un răspuns uh, pentru o problemă care continuă de 15 ani. Nu e o chestiune personală. Înțeleg că nu vă simțiți prea bine în această poziție, dar înțelegeți și din partea noastră că încercăm să rezolvăm aici o problemă foarte, foarte gravă. Vorbim aici despre uh, 18 uh, sau 19 reînnoiri ale unui contract pe durată determinată. Dacă vorbim despre reînnoirea unui carnet de fotbalist sau unui contract cu o televiziune publică, e cu totul altceva. Însă aici e vorba de persoane, persoane care nu pot să-și permită să facă un credit, să-și trimită copiii la universitate, nu pot să facă, să-și prevadă nimic în viața lor privată pentru că au astfel de contracte. Aș fi vrut să aud și alte experiențe din alte țări, să văd, de exemplu, ce se întâmplă în Danemarca, să-mi spună doamna Auken ce se întâmplă acolo sau în Austria sau în Suedia, pentru că mi se pare de-a dreptul absurd ca Uniunea Europeană să accepte acest lucru și tocmai de asta acuz Comisia Europeană. Pentru că acceptați această situație și mi se pare că e vorba aici de o problemă concretă, e vorba de persoane reale în carne și oase care au fost tratate și abuzate de acest sistem de reînnoire ale uh, contractelor de perioadă determinată și aceasta în condiții precare, un sistem care funcționează în continuare și care nu se va schimba cu de la sine putere. Nu există, pe de altă parte, mecanisme legislative pentru ca administrațiile publice să nu mai utilizeze astfel de instrumente și asta nu depinde practic de chestiuni uh, tehnice sau de legalitate despre care am putea vorbi aici uh, în detaliu. Nu, e vorba de motive politice în primul rând și astea ar trebui să le dezbatem la nivel politic. Eu mi-aș dori să avem o Uniune Europeană puternică, o Uniune care să spună nu guvernului italian, să bată cu pumnul în masă și să spună că nu putem accepta așa ceva din partea Italiei. Iată, ce poziție mi-aș dori să aud din partea Comisiei Europene. Și aș vrea să mulțumesc doamnei Evi pentru că a susținut aceste petiții, pentru că le-a inclus pe ordinea de zi, pentru că a cerut această audiere și sper ca dezbaterea să ajungă până la plenară pentru a, a avea o dezbatere aprofundată pe o temă care are de-a face cu drepturile fundamentale. Mulțumesc! Doamna Aucan. Da, vreau și eu să intervin pentru a spune că problema există în mai multe state membre. Vom avea o audiere, așa că nu intru acum în detalii, pentru că este o situație foarte uh, dramatică, uh, de exemplu ce se întâmplă în Germania, dar cred că putem amâna aceste detalii până la audiere. Mulțumesc, aici se încheie lista vorbitorilor, așa că mă întorc acum la petiționari. Mm, să spunem că veți dispune de două minute fiecare dintre dumneavoastră, dacă doriți, bineînțeles, dacă nu, pur și simplu vom trece mai departe. În primul rând, uh, domnul Pier Paolo Volpe. Mulțumesc. Răspunsul guvernului italian este o adevărată rușine. O spun asta în calitate de cetățean italian. Guvernul nostru utilizează aceste sancțiuni în folosul propriu. Statul italian trebuie să introducă măsuri proporționale, energice, așa cum arată toate sentințele Curții de Justiție. Este vorba de respectarea dreptului comunitar și tocmai de aceea statul italian nu se poate prezenta aici spunând că sancțiunile față de lider au un rol disuasiv. Asta o spune și Curtea de Justiție și Curtea de Casație, uh, pentru că e vorba de sentințe care au fost prezentate aici uh, în instanță. Și uh, față de comisie, pot să vă spun că am prezentat sute de denunțuri până acum și nu puteți susține aici că nu se poate interveni pe baza uh, clauzei numărul 4 în ceea ce privește non-discriminarea pentru aceste infracțiuni. Din 2013 până în 2017 E de neînțeles ca Comisia să nu fie încheiată această procedură de încălcare. Ne aflam încă, cum spuneam la început, în etapa precontencioasă. 27 noiembrie 2014 a fost data când s-a dat sentința Mascolo și Curtea de Justiție ar fi trebuit între timp să prezinte argumentele în fața statului italian. E vorba de 2431 din 2013 și încă nu s-a făcut nimic. Ce se întâmplă cu această problemă a discriminării față de uh, lucrătorii cu contract pe perioadă determinată? Până acum nu s-au primit răspunsuri, nu s-a făcut nimic, nu s-a reformat sistemul pentru a, a uh, rezolva această problemă. Mai e vorba și de clauza 5, măsuri de prevenire și abuzive. Și aici a fost prevăzută uh, o sancțiune și s-a dat publicității o sentință din partea Tribunalului de Casație unde se face referință la o decizie a guvernului italian. Și nu se știe practic despre ce fel de sancțiune e vorba ce sancțiuni se aplică. Vorbim aici de lucrători cu contract uh, temporar care sunt aleși prin uh, proceduri publice care se prezintă la concursuri pentru a obține acele posturi. Articolul 27 trebuie eliminat de aici pentru că nu vorbim uh, despre condiții speciale de muncă, ci despre practici uh, reiterate și abuzive. Și așa cum a ratat uh, Tribunalul Constituțional în sentința respectivă. Condițiile precare trebuie să dispară din uh, aceste contracte și nu ne putem permite să așteptăm mai mult timp pentru că devenim de-a dreptul ridicol în fața Uniunii Europene și în fața cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Di Mateu. Mulțumesc. Vreau să fac uh, câteva precizări, mai ales uh, din punctul de vedere al legislației și față de declarația uh, făcută de guvernul italian. Avem o lege 441 care face referință la categoriile de lucrători reprezentați pentru protecția civilă. Se spune că entitățile locale din Sicilia trebuie să transforme contractele pe perioadă determinată în contracte fixe în virtutea legii 61. Uh, acest lucru se întâmpla în 2001, practic. De asemenea, în legislația respectivă se spune că trebuie să se utilizeze fondurile uh, alocate în Sicilia în virtutea legii 433. Deci încă din 2001 se vorbea despre aceste fonduri care existau pentru a pune capăt acestei situații. Și iată, ne aflăm în uh, decembrie 2010 o nouă lege, legea 24, referitoare la legislație regională. La articolul 1 al acesteia se spune că pentru a nu întrerupe activitățile ce au de-a face cu munca în anumite sectoare de activitate, regiunea trebuie să acționeze într-un termen mai mic de 180 de zile după intrarea în vigoare a legislației. Iată, deci, în 2010, Sicilia hotăra uh, că se renoiesc pentru ultima oară aceste contracte pe durată determinată, așteptând ca după aceea să ajungă la contracte fixe într-o perioadă de 180 de zile în 2016, uh, domnul uh, Barnaba a primit uh, nu știu câtă renoire a contractului său pe durată mm, determinată. Deci, iată, îmi pare rău, dar situația nu s-a schimbat și nu mai avem încredere în autorități. Mulțumesc, doamnă președinte. Din punct de vedere al legislației, nu există niciun fel de protecție pentru cetățeni, pentru lucrători. a avut loc o audiere care a fost uh, stabilită în urmă cu 2 ani și instanțele dau drept uh, sancțiune, drept compensații, uh, plata doar 8 salarii lunare. Este insuficient pentru a ține cont de condițiile precare de muncă uh, în ultimii 15 ani pentru toți acești lucrători. Comisia spune că trebuie să respectăm uh, ultima sentință dată de uh, Curtea de Justiție, ca și cum cea din noiembrie 2014 n-ar fi fost suficientă. De ce să mai așteptăm încă 2 ani pentru a avea o, prim, o primă audiere în instanță? Ce se întâmplă cu jurisprudența? E înghețată sau ce? Contractele sunt în continuare aceleași și cred că Comisia ar trebui să intervină mai eficient în cazul Siciliei, pentru că altfel nu vom putea garanta o protecție a acestor lucrători. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Di Matea. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-mi uh, însușesc uh, comentariile care au fost făcute de colegii mei aici și aș adăuga doar că este prima audiere organizată în 2 ani. Prima sentință a fost dată acum 6 sau 7 ani însă. Unii dintre acești lucrători au ieșit deja la pensie și nu vor putea fi compensați niciodată pentru faptul că au avut de suferit de aceste, în urma acestor contracte. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Alessandro Di Fede. Mulțumesc! doamnă președintă. Uh, colega mea uh, a spus deja ceea ce vroiam să precizez. Răspunsul guvernului italian uh, mi se pare absolut nepotrivit. Nicăieri nu se spune că se pot introduce măsuri disuasive care să fie reprezentate de sancțiuni aplicate liderilor din autoritățile publice. Nu există așa ceva. Aceasta nu este o măsură disuasivă și nu este o soluție pentru nimic. Și pot să vă spun asta în calitate de avocat. Răspunsul mi se pare total nepotrivit. Bineînțeles, eu o reprezint aici pe petiționar, însă cred că statul italian ar trebui să fie pedepsit. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Galiano. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu sunt absolut de acord cu tot ce au spus colegii mei în ceea ce privește răspunsul complet uh, nesatisfăcător și insuficient venit din partea Comisiei și a Guvernului italian. Ca să aveți un pic o viziune de ansamblu, vreau să vă spun că uh, Tribunalul de Casație din, uh, uh a dat o sentință, sau mai, mai bine zis, mai multe sentințe în noiembrie 2016, asta după încheierea procedurii de încălcare din partea Comisiei. Uh, tribunalul arăta, preciza două elemente extrem de importante. În primul rând, o bună parte din uh, uh profesori uh, au avut parte până la urmă de contracte fixe, chiar dacă nu s-a rezolvat uh, complet această problemă. Însă uh, chestiunea este că nu s-au oferit compensații și în alta curte de casație a spus că această stabilizare a contractelor anulează practic uh, abuzul prin aceste contracte. Deci practic li se spune cetățenilor că n-au ce să mai aștepte. Lucrătorii din Italia au însă dreptul la condiții de muncă echitabile și să obțină compensații atunci când uh, au fost uh, abuzați. Cred că se încalcă aici uh, clauza 4 pentru că există o diferență de tratament. Statul recunoaște existența condițiilor precare de muncă, însă pe de altă parte, uh, susține în continuare acest uh, tratament diferențiat. Statul itali italian, practic, recunoaște problema, însă nu oferă compensații și cred că uh, lucrătorii trebuie să obțină locul de muncă prin contract fix și în același timp să obțină compensații pentru daunele pe care le-au suferit. lucrătorii care au obținut astfel de compensații în ultimii ani, se pare că vor trebui să dea înapoi banii pe care i-au primit, așa cum arată uh, în alta curte de casație și asta în ciuda faptului că în sentința Mascolo, Curtea de Justiție Europeană le recunoaște aceste drepturi. E vorba de abuzuri care au fost săvârșite și cei care lucrează în institute de învățământ trebuie să demonstreze că de fapt ocupă un post vacant, când de fapt un principiu fundamental uh, arătat în instanță este că este obligația angajatorului, deci a ministerului, de a demonstra dacă există sau nu un post vacant. Însă aici sarcina probei se inversează practic. Prin urmare, se încalcă în mod clar articolul 46 din uh, Carta Europeană a Drepturilor Omului. Și în încheiere aș mai preciza un lucru. În Sicilia avem uh, situații în care atunci când o primărie, de exemplu, uh, face uh, publice datele statistice pe internet, uh, uh, prezintă situația ca și cum ar avea 150 de posturi um, de contract uh, cu durată determinată și restul funcționari cu contract fix. Însă de multe, de multe ori e vorba de persoane care de 20 de ani lucrează pe astfel de posturi și noi de multe ori ocupăm uh, posturi permanente, fixe, însă în condiții precace, fă, uh, precoce. Fără noi, practic, administrația italiană s-ar dărâma. Iată de ce e o problemă care trebuie abordată și abordată în sesiune plenară. Cred că este o decizie care trebuie luată urgent. Doamnă președintă, am ascultat cu multă atenție tot ce s-a spus astăzi aici. Intervenții foarte succinte, de altfel, din partea guvernului italian și din partea Comisiei Europene. Noi ne așteptam la o contribuție directă din partea Comisiei, pentru că domnul Galeano și eu suntem um, uh, susținători ai uh, cazului uh, din, care se află acum pe rol la tribunalul din Santoro. Așteptam, deci, o decizie din partea Comisiei în acest sens. Problema la care se referea Comisia, problema cu uh, Tribunalul Italian. Vreau să mulțumesc totuși Comisiei pentru inițiativa pe care a luat-o. Și aș mai vrea să dau câteva date. În ceea ce privește Solfeno, susținător al sentinței din 18 octombrie 2016, cauza uh, Valesa și altele, sentințe date uh, de același tribunal ca și în cazul uh, Mascolo. Toate acestea ne arată că nu se poate aplica Uh, principiul discriminării. E vorba aici de lucrători în condiții precare ai autorității independente. Deci, uh, autoritatea care trebuie să aplice în mod corect în Italia dreptul comunitar. Toate aceste uh, persoane care au obținut posturi permanente fără să se prezinte la niciun concurs în domeniul sănătății, în învățământ. Uh, deci uh, putem să afirmăm aici că stabilitatea uh, nu este deloc garantată. Tribunalul de Justiție ne-a spus să nu mai invocăm atâta articolul 97, Uh, că e vorba de uh, concursuri publice și reprezentantul Italiei vine să ne spună același lucru aici pe care l-am auzit și în instanță în cauza Papalia. Doamna președintă, în cazul uh, Papalia e vorba de 30 de ani cu contracte din acestea precare. Profesor de muzică. Eu cunosc foarte bine acest caz. E vorba de o persoană care timp de 30 de ani a, a dat cursuri de muzică și care cred că are dreptul la ceva stabilitate în câmpul muncii, nu la condiții precare. Lipsa acestei stabilități este datorată în principal lipsei resurselor financiare necesare sunt cazuri cunoscute în Grecia, în Spania și Portugalia care trebuie să facă investiții pentru a oferi astfel de contracte fixe. În uh, sentința Mascolo în fața Curții de Justiție, noi am prezentat argumentele noastre alături de argumentele uh, Curții de Conturi și argumentele prezentate de autoritățile italiene și argumentul nostru era că dacă s-ar fi oferit astfel de contracte fixe, s-ar fi economisit 6 uh, miliarde de euro, practic, uh, pentru autoritățile publice. Deci, uh, iată, este o chestiune foarte delicată și atunci când o abordăm, trebuie să ne dăm seama că nu există o legătură directă între austeritate și aceste contracte fixe. Trebuie să aplicăm directiva comunitară și ea este bună pentru autorități, le face să câștige sau să economisească bani. În uh, învățământ există școli în regiunea Sorenții. Uh, e vorba aici de procedura de încălcare care a fost inițiată de comisie în 2010 și uh, mai târziu ni se spune că totul merge bine și că statul uh, italian a făcut tot ce trebuie. E vorba de raportul din 3 uh, august 2016, când se precizează aceste argumente, ni se spune că nu se întâmplă nimic, dar toate astea sunt o minciună. E vorba de zeci de mii de lucrători temporari profesori care nu sunt titulari, în ciuda sentinței date în cauza Mascolo. Și alții au obținut un contract uh, fix fără să se fi prezentat la niciun concurs public, costul fiind de 3 miliarde pentru statul italian. Deci există aici o discriminare clară între uh, cei care sunt discriminați și cei care, din potrivă, sunt favorizați. Trebuie să analizăm uh, toate Uh, fațetele acestei probleme, inclusiv uh, cea financiară, pentru că în sentința Mascolo, Curtea de Justiție a arătat că nu există niciun fel de motivație financiară care să justifice existența unui astfel de sistem. Și a spus aceasta atunci când a verificat că pur și simplu nu există scuze de natură financiară. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinta. Haideți să încercăm să tragem concluziile după acest schimb de opinii foarte interesant și vă mulțumesc uh, tuturor pentru atât de informațiile atât de consistente pe care ne le-ați oferit. Este ceva uh, care constituie o temă foarte importantă pentru noi. Trebuie să menținem deschise aceste petiții și să așteptăm uh, Uh, o informare suplimentară din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește procedura de neîndeplinire a obligațiilor din partea statului italian în fiecare dintre aceste cazuri. Pentru că, uh, da, am încercat să răspundem, dar uh, la nivel european, dar cred că totuși Comisia nu a oferit un răspuns suficient de consistent. Spre exemplu, dacă ne gândim la uh, ianuarie 2017, cu câteva săptămâni în urmă doar Direcția Generală uh, Ocupare l-a informat pe petiționar că uh, a intervenit în dosar și o solicitare de informare din partea Ombudsmanului European și că de aici va urma o întârziere în timpul necesar Comisiei să răspundă petiționarului. Mi se pare destul de de necrezut, ca să zic așa. Așadar, mă adresez din nou comisiei, aștept, așteptăm uh, informații cât de curând se poate și răspunsuri. În Până la urmă să nu uităm, nu suntem uh, aici între dușmani, uh, suntem parteneri, deci trebuie să avem cu toții aceleași informații la dispoziție. Și repet că uh, vom continua uh, să lucrăm pe această temă, deci nu neapărat pe petiții, dar pe această temă, în cadrul audierii care va fi organizată în uh, cursul toamnei viitoare și uh, contez pe contribuția tuturor. Și bun, trebuie să vedem de asemenea ce măsuri putea fi luate, spre exemplu, către autoritățile italiene. Avem între noi pe reprezentantul permanent al Italiei țin să exprim îngrijorarea noastră extrem de uh, fermă. Este o situație foarte gravă. Cum poate un stat membru UE să lase, să dureze o astfel de situație atâția și atâția ani? Nu este demn de Uniunea Europeană în 2017. Deci, iată, propun să reținem Asta ca și concluzie, mulțumesc tuturor celor care au călătorit pentru a participa la reuniunea noastră. A fost uh, foarte interesant să vă mă putea asculta pe toți și uh, păstrăm legătura. Dar acum, înainte de a pleca, pentru că va trebui să mă retrag, uh, țin să-l salut foarte doresc pe un domn așezat uh, în spatele sării, domnul Erasmus Rasmussen, care a lucrat în calitate de administrator în cadrul Comisiei PETI cu multă vreme în urmă, până în 2004. Uh, să-l salutăm, mă bucur să-l vedem din nou printre noi și uh, să vedem că încă vă străduiți să ajutați interesul public și al cetățenilor. Iar acum eu trebuie să mă retrag, deci predau președinția colegei noastre, Rosa Estaras Feragut, și voi reveni ulterior. Θα ήθελα Bueno, muchas gracias. Me comentan de los servicios. Mulțumesc. Serviciile uh, administrative mi-arată că doamna Cuneva dorește să facă o intervenție și după aceea vom trece mai departe. Doamna Cuneva. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că trebuie să iau din nou cuvântul, însă aș vrea să se noteze o frază din partea mea, și anume, uh, noi, în calitate de comisie PETI trebuie să redactăm o întrebare orală pentru sesiunea plenară și să propunem adoptarea unei rezoluții în plenară pe tema acestor contracte cu durată determinată. Trebuie să ne asumăm un, un rol activ în această privință și fără o întrebare orală, fără o rezoluție, nu cred că vom reuși. Deci insist pe această idee. Mulțumesc. Vale. Tomamos nota lo que pasa. Mulțumesc. Pentru că președinta a încheiat deja această dezbatere, vom uh, include acest comentariu în procesul verbal, vom vedea pe viitor, însă acum nu putem redeschide dezbaterea care a fost uh, închisă de doamna președintă și vom trece acest punct la coordonatori. Trecem acum la punctul 17, e vorba de patru petiții prezentate. Eleonora, te rog. I want to make clear that I... Aș dori doar să clarific că și eu personal vreau uh, sprijin propunerea doamnei Cuneva, pentru că poate că am închis punctul precedent pe ordine de zi un pic în grabă, dar și eu consider că este nevoie să înaintăm un proiect de rezoluție. Deci, la rândul meu, sper că se va um, lua notă și se va ține cont de această solicitare și se vom discuta de rândul coordonatorilor. Sí, entiendo que... Înțeleg că acest lucru nu se poate rezolva la coordonatori. Însă, pentru că petiția a fost uh, uh, închisă, deci dezbaterea s-a încheiat, altfel ar trebui să dăm cuvântul la toată lumea. Dar uh, uh vom adăuga această decizie pe lângă cele luate de președinte. Trecem deci la punctul 17. E vorba de uh, petițiile, uh, petiția lui Gabriel Moldeo, E vorba de profesorii care lucrează cu contract în Portugalia, petiția 1956, tot din Portugalia, reprezentând Asociația Națională a Profesorilor cu Contract privind încălcarea directivei privind munca pe durată determinată, petiția 0032 din partea domnului Pedro Marinho, Portugalia de asemenea, condiții de încadrare în muncă, și petiția 0182, tot din Portugalia, în numele profesorilor portughezi pentru justiție, însoțită de trei semnături privind recunoașterea calificărilor profesionale. Suntem la punctul 17. În primul rând am să dau cuvântul în numele petiționarilor. Nu, nu avem petiționari prezenți. Foarte bine, atunci dăm cuvântul comisiei. Lilian Mor, te rog. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, aș vrea să precizez ceva, și anume, evident, Comisia consideră problema condițiilor de muncă și a contractelor de muncă precare ca ceva foarte important. Dar vă asigur că atât eu cât și colegii uh, din Comisia Ocupare lucrăm din greu și facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura de aplicarea și respectarea legislației UE în domeniu. Deci, ideea este că ne străduim, facem tot ce putem ca această directivă să fie pusă în aplicare. Așa cum am spus încă de la începutul discuției noastre, această directivă se bazează pe un acord cadru Uh, între partenerii sociali și asta poate că ar fi nevoie aici să mai reamintesc un pic uh, câteva principii din directivă, pentru că sunt două clauze acolo. Mai întâi este vorba de tratamentul egal. Asta înseamnă că, de fapt, un lucrător cu contract temporar trebuie să beneficieze de același tratament cu un lucrător care are un contract pe durată nedeterminată. Deci, primul principiu era acesta, tratamentul egal. Și al doilea principiu, despre care s-a vorbit destul și în discuția precedentă, este următorul. Statele membre ar, ar trebui să uh, introducă sisteme pentru a preveni uh, situațiile de abuz uh, datorate reînnoirii uh, contractelor uh, pe durată determinată. Deci, eu cred că Comisia și legislația UE a pus la dispoziția statelor membre tot ce era necesar. Bun, acum în ce privește um, petiționarii, petițiile despre care discutăm aici, această situație în Portugalia, cred că este de fapt un bun exemplu pentru a arăta uh, cum uh, intervine Comisia. Deci, de în 2009 încoace, Comisia a tot primit o serie de plângeri pe această temă privind situația uh, profesorilor cu contract temporar în uh, învățământul portughez. Comisia a deschis o procedură uh, de precontencios cu um, în, împotriva Portugaliei. A urmat multe discuții cu administrația portugheză, un schimb de documente, de opinii și de avize, după care, ca urmare, eh, administrația portugheză a eh, inițiat și a adoptat schimbări în legislația națională ca în așa fel încât cerințele din acordul cadru inclus în directiva privind contractele pe durată determinată să fie mai bine luate în considerare și respectate. Ca urmare, Comisia a considerat că Portugalia uh, a luat măsurile necesare pentru a corecta uh, cadrul legislativ național. Prin urmare, în 2015, Comisia a închis uh, procedura de um, infringement împotriva Portugaliei. Și mi-amintesc de, uh, și de discuția pe care am avut-o cu doamna Sofia Ribero, care, dacă nu mă înșel, este deputată chiar membră în această comisie. Și există un caz aparte, și anume legislația generală din Portugalia nu se aplică și regiunii Azorelor, pentru că era, insulele Azore beneficiază de un statut aparte, dar asta este un subpunct separat. Deci asta a fost prima observație. Comisia a întreprins o procedură de sancțiune împotriva Portugaliei pentru neîndeplinirea obligațiilor și uh, după o serie întreagă de discuții și de analize, Comisia a renunțat la această procedură după ce Portugalia uh, și-a schimbat uh, legislația. Ulterior, Comisia a primit noi plângeri uh, din Portugalia care ne-au semnalat deci că încă se produc anumite situații uh, Uh, de nerespectare a acestor principii de bază. Deci se pare că încă mai sunt niște probleme legate de tratamentul legal, cel mai ales în ceea ce privește uh, măririle salariale. Bun, deci, având în vedere noua serie de plângeri primite de comisie, comisia a început de nou o anchetă și a, de, a început de nou să colaboreze uh, cu autoritățile portugheze în cadrul procedurii numite EU Pilot, deci este o procedură de dialog, de precontencios și uh, această procedură este încă în desfășurare, este în curs. Deci iată care este situația, ce a făcut, ce face Comisia și unde ne aflăm pe acest dosar. Muchas gracias. Eh, algún... Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Peter, te rog. Ja, man muss, uh... Also natürlich müssen wir die Petition aufgrund der Aussage der Kommission offen. Bineînțeles că, având în vedere declarația Comisiei, trebuie să menținem deschisă petiția. Mulțumesc Comisiei pentru reacție. Uneori, uh, când ești trist, poți să vezi numai ce idei le vin uh, statelor membre și mm, îți vine să zâmbești. Am văzut uh, și mai devreme o astfel de exemple. Fiecare stat membru a încercat să-și uh, găsească um, propria lacună în legislație, uh, tocmai de aceea. Însă noi avem uh, valori la nivel european, deci să menținem deschisă petiția și să vedem cum evoluează lucrurile. Bien, me pare că una buena Mi se pare o propunere foarte bună Putem uh, lăsa deschisă petiția, așteptând uh, informații suplimentare de la Comisie și, de asemenea, legate de Azore. Așteptăm, deci, um, acest nou schimb de informații din partea Comisiei. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 18. E vorba de 5 petiții, toate din Valencia, prezentate de diversi petiționari și au de-a face cu încălcarea directivei privind munca uh, de către guvernul din Valencia. Nici aici nu avem petiționari, dau cuvântul comisiei, vă rog. Julia More de la Comisie de Empleo o Idana Trump, también de Julia Moore și Idana Trump, vă rog. Thank you, Madam Chairman. Um... Mulțumesc, doamna președinte. În urma plângerilor primite de comisie în 2013, 2012 și 2013, plângeri care stipulau că din pricina măsurilor adoptate de guvernul regional din Valencia, uh, petiționarii uh, care erau lucrători, doar lucrătorii care aveau un contract temporar au uh, suferit de pe urma anumitor măsuri la nivelul salariilor, comisia a început o închetă mm, pentru a determina dacă aceste afirmații erau uh, reale și care a fost contextul, ce s-a întâmplat de fapt. În urma anchetei, în, desfășurată în cadrul uh, proiectului EU Pilot, Comisia a obținut informații conform cărora uh, practic guvernul uh, regional din Valencia a retras măsurile respective în ianuarie 2014. Deci, ancheta legată de această plângere și de acele măsuri a fost închisă și Comisia a considerat uh, această, acest dosar încheiat. Sigur, uh, Comisia continuă să monitorizeze în uh, respectarea obligațiilor de către autoritățile spaniole, în continuare la nivel de principii generale. De, e vorba de principiul tratamentului egal. Comisia, într-adevăr, a mai primit și alte plângeri uh, în acest domeniu, mai ales în cazul lucrătorilor din sectorul public. Și, pe baza acestor plângeri, plângeri două proceduri de sancțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor, uh, față de drepturile lucrătorilor cu contract temporar în sectorul public. Sunt există două proceduri deschise în acest moment împotriva Spaniei. Însă petițiile în, în sine, petițiile inițiale, nu mai fac obiectul unei anchete. Comisia a corespondat cu unul dintre petiționari uh, legată de situația din uh, regiunea Valencia, pentru că s-a dorit obținerea unor despăgubiri pentru cele întâmplate în trecut, însă în astfel de circunstanțe în care o persoană uh, fizică dorește să obțină despăgubiri, compensații, aici nu este rolul comise să intervină, ci uh, este nevoie ca persoana respectivă să introducă o acțiune judiciară conform sistemului juridic din țara de reședință. Deci, nu cred că comisia mai are ceva de adăugat sau de făcut aici. Deci, în concluzie, în urma anchetei și dialogului precontencios cu Spania, măsurile litigioase au fost retrase de regiunea Valencia și acest dosar a fost închis. Intervenție Peter, adelante. Peter, te rog. Ja, vielleicht sollte man in diesem Fall auch den, äh, den Mut haben, die Petition zu schließen. Cred că în cazul ca acesta trebuie să avem curajul să mai și închidem o uh, petiție. Petiționarului îi se comunică acest lucru, lucru și în cazul în care în uh, această comunicare sunt uh, prevăzute lucruri care uh, nu corespund uh, cu viziunea petiționarului, el poate să uh, răspundă și să reacționeze. Dacă nu îi se pare deci, acceptabilă această comunicare, poate să ne spună acest lucru. Sunt absolut de acord. Da, doamna Cuneva, mă scuzați. Mulțumesc, doamna președinte. În ce mă privește, eu aș uh, dori ca această petiție să rămână deschisă, pentru că o parte din dosar a fost rezolvată, dar încă mai este și un aspect nerezolvat, nu-i așa? Că lo que ha dicho la comisión... Într-adevăr, ce ne-a spus comisia este că aceste petiții sunt deja rezolvate, pentru că guvernul din regiunea Valencia, grație lucrărilor făcute de comisie și pentru că avem deja o sentință uh, la uh, Curtea Supremă de Justiție, uh, și începând cu 1 ianuarie 2014 uh, s-a ținut cont practic de această cerere de egalitate de tratament și lucrurile s-au schimbat. Deci petițiile pur și simplu sunt soluționate uh, prin uh, sentința dată în instanță și prin munca comisiei, guvernul va schimba situație. Însă ce nu s-a rezolvat sunt uh, noi plângeri care n-au ajuns încă până la noi și care nu sunt soluționate. Dacă vor ajunge până aici, atunci le vom rezolva. Dar acestea cinci prezentate aici sunt deja soluționate, deci pot fi închise. Însă, așa cum spunea foarte bine Peter, dacă la un moment dat vreunul din acești petiționari ne prezintă un alt caz, atunci uh, putem să deschidem o nouă petiție. Acestea sunt deja rezolvate. Elena. Ναι, αλλά το θέμα άνηση μεταχείριση μεταξύ δημόσιων. Da, însă problema diferenței existente între tratamentul acordat anumitor lucrători este în continuare... des. No, nu sunt estas. Da, dar nu e vorba de aceste petiții. Petiția lui Angel Aparicio, Bernardo Barber, MRR, Carmen Sanchez și Celia Andres, toate acestea sunt deja închise, sunt rezolvate. Deci, uh, pe viitor poate vom avea altele, însă acestea sunt soluționate, după cum spuneam. V-aș propune să le închidem, comunicând, bineînțeles, uh, uh, petiționarilor ceea ce este necesar și dacă va fi nevoie pe viitor, le putem redeschide. Foarte bine, trecem acum la punctul 19 Vizită de informare în Suedia pe 21 februarie 2017. Uh, această informare a fost uh, amânată pentru ședința din 24-25 aprilie. Prin urmare, putem face recomandări până pe 2 mai la orele 15. Termenul uh, de prezentare a amendamentelor privind recomandările 30 martie, ora 15, votul va avea loc pe 25 aprilie și punctul se amână până pe 25-26 aprilie anul acesta. Se suspendă ședința, vă mulțumesc tuturor! Yeah. I think.